Guten Tag, good afternoon. Bună ziua, trebuie să începem. Eu de obicei încep uh, cu punctualitate, însă am vrut să dau ocazia tuturor să fie prezenți pentru acest început. Astăzi discutăm un subiect foarte important pentru cetățeni care se, care îi va afecta și pe copiii și nepoții noștri. Și cred că pentru Europa ar fi foarte bine dacă nu ar avea loc toate reuniunile comisiilor în același timp. Poate ar putea fi prezenți mai mulți colegi, poate putem uh, transmite asta organizatorilor reuniunilor. Dragi colegi, noul program are un nou nume, după cum considerăm noi. Noul program se va numi Yes Europe, uh, Yes însemnând um, uh, Youth, Education, Sport. Așadar, uh, lăsăm uh, nu, nu, nu uh, luăm nimănui, nu, nu, nu jignim pe nimeni, nu uh, renunțăm la nimic. Da? Deci, din punctul nostru de vedere, acest program acum se numește Yes Europe. Și, deci, eu voi numi așa acest uh, raport uh, și, drept urmare, cred că uh, și sper că toată lumea va face la fel. Raportul meu a avut mai mult de 200 de amendamente și apoi s-a ajuns la situația în care colegii n-au putut să modifice Uh, propunerea mea, ci au trebuit să modifice propunerea comisiei, să uh, depună amendamente la asta. Deci din comisie au venit 606 de amendamente, care parțial sunt acoperite de raportul meu, însă trebuie totuși să fie depuse pentru a sprijini și de asemenea faptul că mergem în aceeași direcție. În același timp, Comisia Empel a depus 109, ITRE 69, dezvoltare 22 și buget 16. Deci, în total sunt mai mult de 1000 de amendamente, dar nu trebuie să vă speriați, pentru că putem să le reducem astfel încât la final să nu trebuiască să votăm 1000 de amendamente. Așadar, în multe puncte suntem de acord, de exemplu capitolul referitor la tineret, pe care l-am introdus în raport și care nu exista, așadar să fie prevăzut un buget eh, și să-i se ofere un, deci un capitol pentru buget cu un buget pro, eh, pentru tineret, mă scuzați, cu un buget propriu. Apoi, faptul că există domenii educaționale în care numele mărcile, să spunem așa, uh, Erasmus, uh, Copernicus și așa mai departe, uh, vor fi păstrate. Apoi, de asemenea, în acord cu multele amendamente depuse în acest sens, am prevăzut alocări minime pentru sectoarele educaționale și apoi ni s-a părut necesar uh, să existe o concretizare a propunerii Comisiei în ceea ce privește activitățile care ar urma să fie sprijinite de acest program. După cum știți, la început am avut mari probleme să ne dăm seama ce vrea de fapt Comisia să mai facă și aveam senzația că de fapt Comisia nu mai vrea să facă nimic, până când Comisia ne-a arătat cu amabilitate unde găsim uh, lucrurile în text. Uh, noi nu ne-am născut cercetași, așa că uh, am încercat, uh, drept urmare, acest text să-l facem mai clar ca, pentru ca lucrurile să fie mai ușor de găsit. Instituțiile sprijinite sub programul Jean Monnet ar urma să fie sprijinite și în continuare și cu asta este de acord și Consiliul. În mare parte, probabil în detaliu, lucrurile mm, vor fi puțin diversificate. Am să vă numesc uh, punctele în care există controverse. Un subiect important uh, care este văzut diferit de uh, persoane care au depus amendamente, dar și cei care sunt din exterior, este problema facilității de garantare a creditelor pentru masterate. S-a discutat uh, cu raportorul, de două ori cu comisia, au avut loc uh, schimburi de opinii. Eu sunt pentru posibilitatea oferirii unui astfel de credit. Nimeni nu este obligat să ia un credit, dar trebuie să creăm posibilitatea, pentru că eu cred că este un instrument important pentru a permite studenților să uh, urmeze un curs de master în străinătate, fie mm, în întregimea sa, fie numai pentru un an și este important mai ales pentru cei care nu ar avea curajul să facă asta, nu ar putea dacă nu ar avea ajutor financiar. Alți colegi sunt împotriva acestei facilități, alții ar dori garanții suplimentare pentru ca sistemul să fie cât se poate de social. Și, și eu sunt de părere că ar trebui, sau că chiar am reușit să facem asta, să obținem mai multe um, prevederi, mai multe măsuri care să ducă această propunere în direcția unei mai multe umanități, mai multe a unui sprijin uh, suplimentar. Unii ar dori să numească Bun, uh, ce a fost până acum a fost uh, creditele pentru masterate. Acum, doctoranzii. Unii ar vrea ca doctoranzii să fie numiți ca grup țintă explicit pentru mobilitate. Vă spun că este inutil, pentru că ei fac parte din grupul studenților și, drept urmare, oricum participă la program. Bachelor, master și doctoranzi. Deci nu trebuie să fie numiți în mod special pentru că sunt deja incluși. Însă nu va fi posibil, pe de altă parte, să extindem uh, creditele pentru masterat la doctoranzi. Ar fi prea scump. În ceea ce îi privește pe doctoranzi, doctoratele comune nu vor mai fi cuprinse în acest program, ci în uh, programul Orizont 2020. Sper că Comisia ne va da câteva informații suplimentare cu privire la asta. și, an, și asta în programul Orizont 2020, în uh, acțiunea Marie Curie din 2020. Comisia poate ne va spune câteva uh, informații suplimentare. În ceea ce privește obiectivele programului în general uh, și programele individuale pentru diferitele uh, domenii, există foarte multe amendamente. Un punct foarte des numit a fost participarea statelor uh, și teritoriilor de dincolo de măr la, de măr la acest program. Doamnelor și domnilor, asta nu ar trebui să fie o problemă, pentru că țările care fac parte din acest program fac parte din Uniunea Europeană. Teritoriile de dincolo de mări ale Franței fac parte din Uniunea Europeană și, drept urmare, nu am senzația că trebuie să le numesc aici în mod individual. Cred că putem discuta, dar eu cred că sunt acoperite și am să rog Comisia să, preia, să ia notă de ceea ce spunem. Un alt punct, Erasmus Mundus ar trebui să rămână ca un nume uh, pentru dimensiunea internațională a programului. Deci pentru uh, programele de master cu state terțe. Eu sunt de acord să menținem acest nume, sună bine și spune exact ce vrea să spună. Încă o dată, Erasmus Mundus va rămâne. Un program nu este prevăzut, însă da, noi vrem să fie menținut și va continua să existe. Este un program al programului uh, de educație super, de învățământ superior Erasmus. Unii dintre noastre au făcut amendamente cu privire la dimensiunea internațională a, progr a programului în sectorul formării profesionale. Deci mobilitatea, să se facă posibilă mobilitatea pentru formarea profesională. Din tot ce am aflat eu, din discuțiile cu cei responsabili, trebuie să constat că pentru mobilitatea în acest domeniu cu statele terțe nu avem bani. Însă avem fonduri pentru cooperare. Avem cele trei niveluri pe care ni le-a propus Comisia. Mobilitate, cooperare și uh, cercetare politică. Pentru cooperare ar fi ideal să putem lucra în domeniul formării profesionale. Programul nu are suficiente fonduri pentru a permite uh, mobilitatea în acest sens pentru statele uh, terțe. Capitolul sport, un capitol nou și au venit foarte multe amendamente. Mai ales s-a dorit uh, promovarea accesului la sport pentru toată lumea și evitarea discriminării. Unii dintre, unele dintre amendamente ar vrea să integreze uh, voluntariatul în acest capitol și să facă o legătură între sport și celelalte dimensiuni. Vom încerca să luăm în considerare toate acestea pentru domeniile în care există foarte multe amendamente sau pentru amendamentele destul de controversate, voi încerca să uh, elaborez niște amendamente de compromis pe care le voi trimite în această seară sau mâine dimineață de vreme, astfel încât coordonatorii din umbră, să mai, um, raportorii din umbră, mă scuzați, să poată să uh, se uite peste ele înainte de următoarea reuniune. Mă scuzați, spune doamna președinte, am uh, trei foi, mă pierd puțin în ele. Deci, uh, atât aveam de fapt de spus. Din mm, amendamentele multiple pe temele principale sport, creditele pentru masterate, bugetul, nu m-am referit la el acum. Deci pe aceste uh, subiecte uh, vom încerca, subiecte dificile, vom încerca să facem o propunere de amendament de compromis, astfel încât o mare majoritate a colegilor să îl poată sprijini. Din 92 m-am ocupat de acest dosar în Parlament și nu întotdeauna dialogul a fost atât de constructiv cu colegii. Așadar, vă mulțumesc, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Pe 27 noiembrie vom vota acest, uh, acest dosar. Până atunci vom avea discuții cu raportorii din umbră, astfel încât să avem un program pe care să uh, îl poate susține o mare parte a Parlamentului. Astăzi îl avem pe domnul Corel de la Comisie, împreună cu echipa sa, alături de noi și, în mod excepțional, voi fi foarte prietenoasă cu Comisia și să vă spun că poate nu am fost chiar prietenoasă la început, dar poate că asta a și ajutat ca multe dintre lucrurile uh, pe care le-am vrut să, să fi fost și fă, făcute. Așadar, în numele meu și al colegilor mei, vă mulțumesc foarte mult pentru foarte buna cooperare, care cred că va aduce și un rezultat uh, foarte bun. Și atunci vom avea un prieten sau dușman comun la Consiliu. Oricum, eu sper că rezultatele vor fi uh, bune. Acestea au fost aspectele uh, ne Um, aspectele controversate. Începem uh, lista colegilor. Uh, Marita Sanchez-Smith, aveți cuvântul. Bien, je voudrais commencer par... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a mă baza pe propunerea comisiei și titlul pe care aceasta l-a ales, și anume Erasmus pentru toți. Preocuparea Comisiei pare a fi aceea de a nu lăsa pe nimeni deoparte și de a avea un dispozitiv care să permită mobilitatea unui număr cât mai mare de persoane. Este motivul pentru care uh, au fost depuse probabil atât de multe amendamente pe această temă. Am avut mai multe discuții despre categoriile de persoane cărora li se adresează acest dispozitiv și mi se pare foarte important să facem o precizare. Vorbitoarea s-a întrerupt. Ce înțelegem prin student? Este un termen generic în care includem pe toți cei care fac niște studii sau fac pregătire să fim foarte atenți pentru că în funcție de statul membru nu cred că uh, înțelegem la fel acest cuvânt, student pentru că uh, vă aduceți aminte de discuțiile pe care le-am avut în momentul în care s-a vorbit despre includerea ucenicilor în programul Erasmus. În statele membre există categorii profesionale și pregătiri profesionale care țin de uh, universități, iar în alte state membre această pregătire profesională nu are nimic de a face cu învățământul superior. Încă o dată, de aceea mi se pare foarte important să spunem exact ce se înțelege prin termenul student și să spunem că îi includem și pe cei care uh, urmează un curs de pregătire profesională. Cu atât mai mult cu cât știți că bugetul este restrâns și nu vrem să ne întindem mai mult decât ne e plapuma. Dar eu personal țin foarte mult ca uh, toți cei care uh, urmează un curs de pregătire profesională să nu fie excluși din categoria aceasta de studenți. O altă idee la care țin foarte mult este cea a împrumuturilor pentru studenți. Și de asemenea să se înțeleagă bine că uh, banii pe care îi primesc uh, studenții Uh, în cadrul Erasmus nu uh, trebuie să ia locul burselor. Studenții trebuie să poată să beneficieze și de burse în același timp de um, și în același timp și de împrumuturi. Mă gândesc și la cei care tocmai au absolvit o facultate și uh, care nu-și găsesc un loc de muncă. Poate că În momentul în care spunem că perioada în care acest transfer poate să fie efectuat se limitează la 12 luni de la terminarea studiilor, um, această perioadă de 12 luni este realistă dacă ne gândim la tinerii uh, șomeri? Poate că dacă aceștia ar beneficia de o asemenea busă Erasmus și-ar găsi mai ușor un loc de muncă. Un ultim subiect foarte important pentru noi sportul. o competență destul de recentă, de, încă nu știm foarte bine cum ne vom folosi de această nouă competență. Eu cred că trebuie să insistăm foarte mult pe legătura care există între educație și sport și să putem să sensibilizăm de la o vârstă foarte fragedă populația cu privire la importanța practicării uh, unei activități sportive. Sportul poate să fie un adevărat instrument de integrare socială. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna uh, Jordan Sizel în locul domnului Milan Zver, care este candidat la președinție. Da, încerc să îl înlocuiesc, și bineînțeles că îi urez tot succesul pentru alegerile de duminică. Vreau să vorbesc despre amendamentele care au fost depuse de mai mulți colegi în ce privește facultatea um, euromediteraneană. Este o parte integrantă a Uniunii pentru Mediterana, care face parte la rândul său din politica europeană de vecinătate. Este singurul instrument direct de acest tip a fost sprijinit de mulți oameni politici și îndeoseb personal de către președintele Comisiei de domnul Barroso. Scopul acestei universități este să favorizeze cooperarea în bazinul Mării Mediterane. Primul pas care a fost făcut din viața, în viața acestei uh, universități a fost stabilirea unei rețele și rezultatele au fost uh, deosebite pentru că până în prezent 206 instituții de învățământ superior și uh, instituții de cercetare fac parte din această rețea. Iar profesorii și cercetătorii implicați în acest proiect au ambiții mari. Această universitate organizează cursuri de vară, diferite seminarii și conferințe, iar ambiția acestei universități este să devină o universitate în adevăratul sens al cuvântului, care să organizeze cursuri în mai multe discipline. Și noi trebuie să acordăm acestui proiect nu numai un sprijin moral, ci și financiar, pentru că vă spuneam că este un adevărat proiect european. De aceea vă cer și dumneavoastră sprijinul, pentru că ține de credibilitatea Uniunii noastre. Dacă tot am inițiat acest proiect, este normal să continuăm să-l sprijinim și acest lucru să se ilustreze și în buget. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Costa are cuvântul acum, nu? Dom doamna Swinburne. Thank you. Chair, I'm speaking today on behalf of my colleague Emma McClarkin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele doamnei Emma McClarkin de la ECR, care din păcate nu a putut să fie prezentă din cauza că avea angajamente în circumscripția uh, sa electorală, dar dumneai a depus mai multe amendamente în ce privește activitățile din domeniul sportului. Grupul nostru consideră că ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe activitățile sportive. De asemenea, ei este de acord cu sprijinirea inițiativelor comunitare în ce privește practicarea sportului și aceste organizații locale, comunitare, au avantajul de a înțelege nevoile pe plan local și pot să joace un rol crucial, astfel încât sportul să fie un vector de integrare și un mijloc de a promova uh, diversitatea, uh, egalitatea de șanse și așa mai departe. Dar, având în vedere faptul că foarte multe din aceste proiecte sunt cu adevărat Uh, locale cu un impact destul de redus, ar trebui să existe niște criterii de evaluare pe plan național înainte ca ele să devină eligibile. Și am văzut oricum cât de important este impactul sportului, chiar și ocazia jocurilor olimpice. Sponsorii sunt foarte important în sport, chiar și la nivel local și toate programele nu reușesc întotdeauna să primească finanțare din, din partea unor societăți comerciale, așa cum se sugerează în text. Deci noi vrem să facem așa fel încât să nu uh, contravenim acestui scop stabilit de a uh, încuraja activitățile sportive de bază. Și noi ne-am dorit ca aceste amendamente pentru încurajarea activităților de sport de bază, activităților locale, să fie incluse și în plus, ne credem că bugetul european pentru cultură ar trebui să se concentreze pe acele activități care au cu adevărat o plus valoare. Ar fi păcat dacă am finanța mai mult anumite um, programe care, așa cum spuneam, nu au adevărată plus valoare, acest lucru nu ar fi bine văzut de către uh, cetățeni. Nu putem nici să cheltuim toți banii pe sport, în mod evident. Iar în ce privește facilitatea bugetară, dacă aceasta urmează a fi adoptată, noi credem că ar trebui să existe un sistem paneuropean pentru a monitoriza toate plățile efectuate. Am observat în Regatul Unit că e foarte greu să îi determin pe studenți să-și plătească împrumuturile pe care le-au contractat pentru a-și finanța studiile în momentul în care părăsesc statul unde au efectuat aceste studii. Și vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă s-ar alunge la niște nivele ce nu sunt ușor de suportat de către statele membre din cauza acestor datorii neplătite, neachitate. Deci trebuie să fim vigilenți atunci când cerem acest sistem de împrumuturi pentru studenți. Și încă o dată rog pe doamna raportor să acordă toată atenția activităților sportive. Mulțumesc, domnul Lochegard are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Ne aflăm uh, încă în uh, negocieri, așa că cred că ar trebui să spunem câteva cuvinte despre evoluția acestora lucrurile merg în direcția bună. Am avut câteva întâlniri foarte bune și așa să fac doar câteva comentarii cu privire la principalele idei pe care le-ați anunțat. Nu e niciun secret că pentru noi și celelalte grupuri esențial este ideea unei, um, unui echilibru între simplificare și claritate. <coughs> Am spus și repet că trebuie să existe o legătură foarte strânsă între simplificare și, sper, o creștere a bugetului din cadrul financiar multianual. Noi uh, lucrăm la o versiune mai simplificată pentru aceste programe și cred că trebuie să continuăm pe această cale. Celelalte grupuri au venit cu amendamente în acest sens. Este vorba despre amendamentele 7, 8 și 10 și sper ca la negocierile ce urmează să obținem rezultate bune. În ce privește bugetul, avem articolul 13. Aici noi am venit cu cifre, astfel încât să creștem pragul până la 76%. 36% pentru învățământ superior, 18% pentru instruire profesională și 5% pentru formarea adulților. Deci acestea ar fi alocări minime. Sunt de acord cu instituirea unui prag minim în cadrul legal. Acum mai rămâne doar să convenim cifrele efectiv și sunt convins că și acolo vom putea găsi un acord. În ce privește instrumentul de facilitare a împrumuturilor, aici uh, trebuie să fim atenți. Încă nu am reușit să găsim un acord. Am uh, văzut că și în Consiliu statele membre au păreri divergente. Un motiv este că statele membre concep uh, utilizări diferite pentru un astfel de instrument. Adică unele state membre le-ar folosi mai des sau mai mult decât altele. Sigur că acest lucru presupune motiv de îngrijorare. Trebuie să găsim uh, o situație care să poate fi acceptabilă pentru toată lumea și încă n-am reușit să o găsim. Dacă vrem să facem uh, reglementări, dispoziții cu caracter obligatoriu, atunci nu putem să permitem statelor membre să rămână la o participare facultativă. Pe de altă parte, nici nu vrem să ne dreptățim pe nimeni. Deci, uh, va trebui să mai analizăm aceste chestiuni. În ce privește Erasmus Mundus, m-am gândit uh, la acest program bine și cred că doamna președinte are dreptate. Ar trebui să existe un fel de referință, un fel de trimitere la acest nume, Oamenii țin mult la Erasmus Mundus, îl apreciază și cred că ar trebui să păstrăm acest nume. Ar trebui să avem în vedere faptul că Erasmus Mundus este cunoscut. Și în plus mai există încă un Erasmus. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Danke. Wie sind wir schon zueinander? Mulțumesc. Iată cât de, de acord putem fi. Domnule Cavada, aveți cuvântul. par votre... Să știți că m-a fascinat gestul dumneavoastră de bunăvoință. Mulțumesc, doamna președinte. O să încep cu o mică observație la adresa colegului Lockegart. Într-adevăr, este nevoie de ani pentru a impune un nume care să aibă rezonanță. Și uh, nu cred că ar trebui să modificăm uh, ceea ce deja s-a demonstrat că e funcțional, ceea ce funcționează bine. În al doilea rând, uh, doamna președinte și stimați reprezentanța ai Comisiei, aș vrea ca undeva în preambul, la considerente, să avem o formulă care să exprime următoarea idee. Uniunea Europeană este caracterizată de actele fondatoare. Toate actele din 1950, 1954 și așa mai departe. Toate tratatele, piața unică, politica agricolă comună și așa mai departe. Mulți nu-și mai amintesc de acestea. Acum uh, că vorbim despre Erasmus, iată că nu ne-a trebuit uh, mult timp ca să reușim să popularizăm acest nume în toate structurile, inclusiv cele universitare. Cedric Lapriș, uh, cel care a făcut Loberge Spaniol 3, dacă mergeți la New York o să-l vedeți peste tot, e bine, știți că el a avut un succes enorm a popularizat ideea de Uniune Europeană, mai mult decât Jean Monnet. Și mi se pare că este absolut uh, insuficient ce se întâmplă. Doar 3% dintre studenții noștri beneficiază de acest program. Eu cred că ar trebui să spunem deva că acest mare succes este totalmente insuficient și că ar trebui să facem tot ce putem pentru a-l amplifica. E o crimă să vedem că se pierde acest potențial. E clar că programul funcționează realmente și acum că știu, suntem în vremurile de criză, dar mă gândesc la uh, perioada care a trecut uh, din uh, 87 până acum, o perioadă de aproape 30 de ani în care noi am încercat să creăm un fel de respect în rândul tinerilor la adresa Europei și am reușit prin acest program. Am reușit să creăm un sentiment de cetățenie. Vă las această sarcină deoarece am încredere în talentul dumneavoastră și uh, cred că veți reuși să includeți această idee undeva. Deci succesul este foarte mare, deși potențialul este și mai mare. Președinte. Da, am să mă gândesc la acest lucru, dar să nu uitați că avem și un termen de depunere a amendamentelor. Haideți să facem un amendament oral. Dacă cineva este împotrivă, sigur că el va cădea. Dar, pe fond, sunt de acord. Putem să putem uh, să îl acceptăm, vă rog să îl faceți cât mai curând. Doamna președinte, e vorba doar de trei rânduri, cel mult. Nu contează că sunt trei sau cinci rânduri. Da, dar uh, vreau să spun că ar trebui inclus deoarece nu l-am regăsit în text. Da, sunt perfect de acord. Am luat notă. Acum are cuvântul doamna Nevedalova. Mulțumesc, doamna președinte. Nu voi repeta ceea ce colegii au spus deja. Nu este cu siguranță nici ultima discuție cu privire la acest subiect. Cooperarea uh, și modul în care am colaborat este foarte fructuos și mă bucur că Um, ne apropiem pozițiile, încă nu am ajuns la un compromis, însă reușim uh, foarte bine să subliniem ceea ce este important pentru noi în acest program, mobilitatea, participarea și faptul că trebuie să se adreseze tuturor. Aș vrea să spun că unii dintre colegi își dau silința să deschidă programul astfel încât el să fie accesibil pentru șomeri, de exemplu, însă pentru asta avem Fondul Social European. Nu putem să rezolvăm program, problema șomajului așa uh, dacă deschidem acest program, dacă îl facem prea accesibil, nu vom mai avea fonduri pentru tineri, pentru sport și așa mai departe. Mă bucură că nu există um, foarte multe uh, observații, există și unele propuneri de compromis, încercăm să găsim o soluție și sunt uh, convinsă că vom reuși să, să ajungem la o soluție. Și cred că vom reuși să um, Uh, atingem, să obținem ceva ceea ce a fost foarte important pentru noi. Colegii sunt de părere și colegii mei că nu numai instituțiile trebuie să decidă, ci și cei care participă la aceste programe. Ne bucură atunci când se propune implicarea instituțiilor. În același timp, în ceea ce privește sistemul de credite pentru masterate, tocmai discutăm despre acest lucru. Seamănă cu o propunere pe care am face-o noi. Ne bucură că multe dintre propuneri au fost uh, adoptate și că această propunere acum este una comună. Domnul Lockegard nu a participat la reuniunea de astăzi, uh, cu, unde a participat și comisia. Comisia <coughs> ne-a explicat foarte bine ultima sa propunere. Uh, discuția din Parlament a ajutat ca comisia să, să vină cu propuneri din ce în ce mai concrete, care seamănă din ce în ce mai mult cu propunerea Parlamentului. Poate reprezentantul comisiei, când va interveni mai târziu, ne va spune mai multe despre asta. Mulți membri ai Parlamentului European sunt preocupați de acest subiect. Reuniunea noastră de astăzi a fost foarte bună și sunt convinsă că mâine vom uh, face noi progrese. În ceea ce privește bugetul, nu știu exact care este situația la ora actuală și dacă vom primi mijloacele pe care vrem să le primim. Dacă avem astăzi reprezentați din partea comis Consiliului, ne-ar bucura câteva informații în acest sens. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Boris. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest dosar. Am ajuns la un consens, a fost dificil, dar am ajuns la acest consens. Uh, și sunt de acord cu ceea ce s-a spus referitor la buget. Sau mai degrabă aș vrea să adresez o întrebare ministrilor și celor care participă la acest program, se poate spune astăzi cam care este imaginea de ansamblu referitoare la buget, la acest program Yes Europe? Ar fi foarte important să știm asta. Ce părere aveți, doamnă președinte, doamnă raportor? Există o distribuție procentuală minimă pentru diferitele puncte? am putea să, ne, să stabilim niște fonduri minime, mai, mu mai multe astfel de pre, uh, prevede. Doamna Benarab, Atu. Hmm, pardon. Merci, Madame la Vă mulțumesc. Aș vrea să subliniez faptul că am avut multe întâlniri și multe dezbateri, așa cum au spus și colegii mei, și Multe din cele spuse au putut să fie incluse în raport. Eu aș susține amendamentul oral depus de domnul Cavada, căci Erasmus este un succes. Toată lumea a auzit vorbindu-se măcar o dată de Erasmus. Și așa cum a spus președintele Comisiei Bugete, există acest risc real ca Erasmus să nu mai poată să fie finanțat. Foarte mulți cetățeni uh, uh, ne pun această întrebare. E adevărat că Erasmus va dispare? De aceea mi se pare foarte important amendamentul oral al domnului Cavada. Și mai există și un alt argument. Știți că Yes Europe a făcut această uh, nominalizare și uh, vorbește despre uh, versiunea anglofonă, dar eu cred că este foarte important să arătăm că suntem pentru diversitatea lingvistică. Poate că nu am fost întotdeauna de acord cu domnul Cavada, sau poate că n-am înțeles bine amendamentul dumnealui. A, îmi cer scuze? N-am înțeles bine? Domnul Cavada, n-ați spus că vreți să includeți ceva în preambul spre președinta. Nu, i-am spus că în preambul ar trebui să spunem da, în mod firesc, Erasmus pentru toți. Doamna Benabara, tu are dreptate. Am spus că Erasmus a devenit adevăr, un adevărat brand, o adevărată marcă și acest lucru trebuie să se înțeleagă încă din preambul. Da, hai te rog, Marica. Continui. În ce privește toate discuțiile despre garantarea acestor împrumuturi. Am avut ocazia să dezbatem cu reprezentanții comisiei. Eu cred că dacă ar exista o asemenea garanție, un număr cât mai mare de studenți ar putea să efectueze un master în cadrul unui uh, schimb Erasmus. Deci eu cred că nu trebuie să renunțăm la această idee, ar fi bine să așteptăm proiectul și propunerea concretă din partea Comisiei. Și a mai rămas o întrebare privitor la condițiile pe care le-ar putea oferi băncile pentru finanțare. Ar fi foarte bine să ne asigurăm că, indiferent de uh, masterul ales, acesta să fie Eligibil, să nu existe un fel de discriminare între diferitele uh, domenii în care uh, studentul vrea să um, facă un master. Iar în ce privește bugetul, știm că putem să rămânem optimiști, uh, e întotdeauna bine să fim optimiști, dar știm că rezultatul final încă nu este garantat. În ce privește Erasmus Mundus, Vă reamintesc că am votat cu o mare majoritate o declarație scrisă în ce privește un Erasmus pentru Euromed. Iar eu aș vrea să fac următoarea propunere. În cadrul Erasmus Mundus și pentru a asigura uh, consecvența cu politica de vecinătate, să păstrăm această idee a unui Erasmus uh, Euromed, care, așa cum spuneam, să facă uh, parte din programul mai larg Erasmus Mundus. Iar în ce privește Uh, încă o dată, Euromed, eu sunt membru a Uniunii Parlamentare din cadrul Euromed și eu cred că ar trebui să încurajăm acest proiect pilot pentru crearea unei adevărate rețele de universități, nu numai rețeaua Euromed, dar și între uh, Euromed și universitățile din restul Europei. Și în acest context, Erasmus Euromed ar avea uh, o întreagă logică. Mulțumesc. Toată lumea și-a adresat uh, întrebările. Aș vrea să fac câteva observații și apoi voi da um, um, cuvântul comisiei care mă poate corecta dacă e nevoie. Marie Terez, uh, școlile profesionale sunt incluse și mobilitatea studenților sau elevilor la aceste școli profesionale uh, sunt incluse. Cererile despre care vorbeam erau, se refereau la nivel internațional, în statele terțe. Asta nu putem finanța. Asta am spus, asta am spus cu toții, că pur și simplu nu avem banii pentru asta. Deci școlile uh, profesionale sunt incluse, intră în, sub aceeași categorie uh, etudiant, studenți, uh, deci sunt incluși. Apoi, căutarea unui loc de muncă timp de 12 luni. Uh, colega care s-a referit la asta a spus că putem să o facem prin Fondul uh, Social European. De aceea am insistat mai degrabă pe formare și educație și uh, nu atât pe șomaj. Dar poate că uh, aceste 12 luni despre care este vorba, putem să extindem uh, acest termen. Poate comisia ar putea să se gândească la asta dacă, să nu, dacă n-am putea să extindem aceste 12 luni la 14-16 ceva care ar aduce unele riscuri uh, financiare. Apoi, Universitatea Euromediteraneană, am avut o problemă Comisia din instituțiile existente, șase, a eliminat patru și a păstrat două. Și noi am spus că nu este, nu este uh, echitabil, nu e drept, uh, ori le păstrăm pe toate, ori le eliminăm pe toate. Și până la urmă Consiliul a fost de acord să le păstrăm pe toate. Ideea însă acestui institut este minunată, dar eu am fost mult în universități italiene și vă asigur că exact aceste universități cooperează cu universitățile uh, din jurul Mediteranei. O fac deja. Bineînțeles că este foarte bine dacă facem și noi eforturi în acest sens, dar ideea există de mult. Eu am fost în Bolonia și deja de 15 ani există o astfel de, de cooperare. Ideea este bună, dar eu nu pot sprijini o astfel de amendament pentru că ar trebui să susțin și altele care sunt la fel de justificate, um, dar eu nu cred că putem merge dincolo de bugetul pe care îl avem. Sunt de, vă spun asta cu cea mai mare deschidere, chiar dacă știu că nu uh, știu că nu uh, vă place tuturor. Doamnei Swinburne, în numele doamnei McClarkin, în ceea ce privește sportul, am preluat unele din, uh, din propunerile dumneavoastră, au fost depuse multe amendamente, însă la ora actuală încă nu suntem în situația să avem o propunere uh, optimă, cea, o, cea mai bună propunere. Uh, o vom trimite uh, doamnei când îndată ce vom avea, însă nu putem să mergem uh, dincolo de proiecte europene. Dacă sprijin doar un uh, um, un lucru local, un, o bază sportivă lâng, lâng, lângă Londra, nu obținem nimic uh, pentru nivelul european. Ceea ce facem noi trebuie să aibă o dimensiune europeană. Și chiar dacă asta nu este conform uh, imaginii dumneavoastră, Asta este. Nu pot sprijini ceva care nu are o dimensiune europeană. Nu pentru că nu merită susținut, ci pentru că nu este treaba noastră să o sprijinim. În ceea ce privește cre- garanția creditelor, uh, ați spus că vi se pare că este o extindere a uh, competenței bugetare a Uniunii Europene. Mie nu mi se pare. Este vorba de Banca Europeană de Investiții uh, și de instituții financiare ale statelor membre. Domnului Lockegart, diferențierea la care vă referați, să vă dau exemplul Regatului Unit. Ați spus nu putem să folosim pentru că există deja un instrument și Germania au deja unul și finlandezii și suedezii. Și că ar, dar este ceva suplimentar care nu poate să um, înlocuiască ceea ce se face deja. Poate mulți din țara dumneavoastră uh, beneficiază de un sprijin danez și, practic, nu doresc să profite de această ofertă sau nu vor să profite de această ofertă. Însă când mă gândesc la Regatul Unit, câți studenți Erasmus există din Regatul Unit? Nu atât de mulți cât vor să meargă în Regatul Unit. Și ei se plâng întotdeauna. Uh, că întotdeauna vor să vină mai mulți decât pleacă de la ei. Dar de ce nu vor să plece? Trebuie ei să-și pună problema. Uh, programele noastre sunt făcute pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Ei pot să participe dacă vor. Ei nu pot să fie excluși. De aceea nu, poate, nu putem să avem o um, abordare voluntară, pentru că voluntară ar însemna că am și renunț, dar nu putem să, să le impunem asta. Nu putem să spunem nu mai participăm la Erasmus, de deci nu poate să spună un guvern nu mai participăm la Erasmus atâta timp cât este posibil să existe studenți care vor totuși să participe la acest uh, program. Mâine la reuniunea uh, raportorilor din umbră Uh, vom mai discuta despre asta. În ceea ce privește bugetul, cu cei 76% nu sunt de acord. Poate că uh, aș fi dispusă să scadă procentajul de 90% pe care le aveam în, în vedere. Eu cred că undeva pe la 83-84% putem să cădem de acord. Însă, aș vrea să mai spun un lucru. Vom crea posibilități în program astfel încât să existe o cooperare intersectorială și pe acesta sau, sau dincolo de sectoare și acesta uh, va avea și un procentaj atașat, nu știm încă exact, dar uh, este clar că ne apropiem. Uh, eu vreau ca Comisia să facă ceea ce făceam deja de șase ani și vrem de șase ani cu acest program, uh, ceea ce făceam uh, de mult timp cu alte programe. Um, bineînțeles, uh, trebuie să prevedem de asemenea niște procentaje minime care să nu poată să fie uh, depășite. Uh, noi uh, insistăm asupra acestui uh, lucru. Așteptăm acum uh, intervenția comisiei. Uh, lui Boris am răspuns cu privire la bugete, răspunsul meu, iar apoi doamna Penara Patu în ceea ce privește vecinătatea. Nu cred că avem nevoie de un Euromed, pentru că statele Euromed, la fel ca și statele din Europa de Est, sunt în politica de vecinătate. Avem politica de vecinătate din Est și din Sud, și cred că, de fapt, la asta se referă. Avem, iar țările din uh, politica de vecinătate sunt incluse, mm, uh, sunt menționate expre, deci uh, cred că sunt incluse. Acum, cu privire la titlu. Europe, pentru mine, este francez. Este, este și franceză. Dacă spunem Yes Europe, Uh, poate să fie la fel de francez. Doamna Bernarab, tu spune, problema nu este Europa, este yes. Doamna președinte, mergeți în uh, străzile de pe uh, în străzile Parisului. Toată lumea cunoaște, știe ce înseamnă yes. Poate nu știu ce înseamnă ea, da, în germană, dar știu ce înseamnă yes. Va fi o marcă Yes Europe, chiar și Yes Europe. Ah, și arată că suntem cu toții pentru această Europa a lui Monet, a lui Schumann, a lui Gaspari. Yes, mi se pare ceva foarte cunoscut. Toată lumea spune yes, chiar și în Franța. Cred că nu suntem uh, foarte departe. Iar acum, lifelong learning. Cum spuneți asta? doamna Bernara Patu. Uh, uh, uh, formare de-a lungul vieții. Bun, dacă l-ați tradus, spune, dacă vreți să traduceți, spuneți We Europe. Bun, o să face, o să discutăm traducerea, spune doamna președinte, dar înainte îi dau cuvântul domnului Corel în numele comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamna Pac. Dați-mi voie să spun că pentru mine și pentru colegii mei a fost o adevărată plăcere să particip la negocieri. A fost o provocare și am spus una dintre intervențiile mele că sunt uh, ferm convins că propunerile comisiei uh, nu fac decât să se îmbunătățească trecând prin Parlament și Consiliu. Ce e important de subliniat este ceea ce ne unește. Avem uh, un program pe care vrem să ni-l asumăm în comun și pe care vrem să-l îmbunătățim chiar. O să încerc să răspund la unele dintre întrebările ridicate. În ce privește problema doctoranților, care este soarta uh, în uh, noua propunere 2014-2020. E bine, avem aici două elemente pe care trebuie să le avem în vedere. Mai întâi, ca și astăzi, ca și în programul Erasmus actual, Erasmus, nu Erasmus Mundus, avem două tipuri de acțiuni pe care le vom continua. Mobilitatea, uh, credite pentru mobilitate. Avem 3.000 de doctoranzi pe an care beneficiază de acest program și care beneficiază deci de mobilitate. Acest program va continua și în noua propunere și dacă se va accepta propunerea noastră, va fi deschis și uh, mobilității internaționale, adică din țări terțe, non-UE. În al doilea rând, în ce privește cooperarea cu universitățile și cu instituțiile de învățământ superior, aceasta va continua pe viitor. Dacă propunerea noastră e acceptată, va continua. Ce e nou este legat de programele doctorale în comun. La Erasmus Mundus avem masterate comune, dar și doctorate comune. E bine, acestea au uh, avut succes, însă bugetul a fost mic pentru ele, așa că astăzi încercăm și reușim să finanțăm în jur de 10 astfel de programe comune pe an astea sub egida Marie Curie. Și uh, există doctoranzi uh, care beneficiază de acestea. Domnul Lochegard cunoaște inițiativa Doctoratului European Industrial. Ei bine, pe viitor propunem să facem o distinție mai clară între programele de masterat și de doctorat și să avem uh, programele de doctorat comune sub egida Marie Curie. Astfel am avea o finanțare mai bună și am avea o legătură, o conexiune mai bună între ele. Știm că Marie Curie, uh, sub uh, programul Orizont 2020, dorește instruirea doctoranților. O altă problemă este cea legată de uh, garantarea împrumuturilor pentru studenți. Și aici vreau să spun foarte clar de la bun început că este vorba despre un instrument complementar, un instrument care vine în plus pe lângă bursele deja existente, Erasmus Mundus sau Erasmus. Deci e un instrument complementar care oferă oportunități noi studenților care doresc să se înscrie la un program de masterat într-o altă țară decât uh, cea în care și-au luat licența. Și uh, să nu uităm că atunci când vorbim despre garantare, nu înseamnă că noi garantăm 100% din suma creditată, din suma pe care banca o investește în instrumentul acesta. Pentru că astfel ar fi prea ușor. Noi garantăm 18% din banii avansați de bancă, ceea ce înseamnă că și banca își asumă o parte din acest risc risc pe care noi îl acoperim în proporție de 18%. Ce mai uh, trebuie menționat este că trebuie să ținem cont de realitatea faptului că Uniunea Europeană nu are încă un cadru fiscal armonizat, nici un cadru bancar armonizat încă. Prin urmare, nu putem aplica același sistem peste tot în Europa. Așadar, uh, avem uh, sisteme complet etanșe prin care rambursarea se face în funcție de nivelul de venit al uh, celui care ia creditul, care ia împrumutul. Aceste sisteme însă nu se pot aplica peste tot în țările membre. Noi propunem să se facă o rambursare pe bază de sumă forfetare și incluzând niște garanții foarte clare pentru cei care contractează împrumutul. Vrem să oferim uh, niște rate mai bune față de ratele care există pe piață. Vrem să introducem și un element de celeritate. Adică să poate fi rambursate rapid, dar nu mai devreme de 12 luni după încheierea studiilor în cazul în care studentul uh, sau absolventul se confruntă cu probleme și pierde locul de muncă, în cazul în care intră în concediu de maternitate, trebuie să poată cere o perioadă de grație de 12 luni, de pildă. Deci aceasta ar conferi o stabilitate. Și, în plus, vrem să ne asigurăm că, în caz de nerambursare, penalitățile ar fi foarte mici iar în caz de rambursare anticipată, comisioanele să fie foarte mici. De asemenea, uh, vrem prin aceste lucruri să introducem și o dimensiune socială în acest instrument. Și vrem să ne asigurăm că banca nu va ține cont de contextul social al studentului ci pur și simplu de faptul că el vrea să participe la un masterat într-o altă țară decât cea în care și-a obținut licența. Nu vrem ca oamenii să fie judecați în funcție de proveniența de originea lor socială sau economică. Și, desigur, nu va exista nicio diferență între programe. Orice tip de masterat va fi acceptat. S-a vorbit despre uh, caracterul obligatoriu sau facultativ al acestui instrument. Aceasta este o problemă ce se ține de filosofie. Este clar că nu toate acțiunile sunt în beneficiul tuturor statelor membre. Nu toți beneficiază în mod egal. Asta este, e o o realitate a vieții și trebuie să o acceptăm. O altă problemă care a fost invocată aici a fost uh, alocarea bugetară. Aici, bine, doamnă Pac, am convenit deja că politicienii sunt cei care iau hotărârea, Consiliul și Parlamentul, deci, ei uh, trebuie să prevadă un buget, o alocare bugetară pe care să o prevadă în scris. Ce e important însă este să asigurăm un echilibru între deciziile de politică obligatorii și nevoia de flexibilitate. Pentru că, să nu uităm, trebuie să putem finanța și proiecte transsectoriale. Și când uh, veți discuta mai în detaliu alocările pentru fiecare sector, să nu uitați că noi, în noul program, adăugăm nu doar uh, programul Erasmus actual, ci și Erasmus Mundus. Deci să nu uitați de aceste lucruri. Apoi, în ce privește problema teritoriilor de peste mări, de fapt, uh, definiția acestor teritorii și se știe de ce țări aparțin aceste teritorii, Franța, Marea Britanie și așa mai departe, acestea sunt uh, lămurite în altă parte. Oricum, aceste programe se aplică tuturor teritoriilor de peste mări, nu sunt uh, lăsate la o parte și cred că putem să finanțăm și nevoile lor. În ce privește definiția termenului de student, ați explicat foarte bine despre ce este vorba doamna Pac. E vorba despre oameni care învață, care sunt înscriși undeva. Avem la articolul 7 definiția. Um, avem o definiție foarte bună și la Leonardo. Un alt lucru, extinderea cooperării la nivel internațional și uh, extinderea cooperării la Euromed. Ei bine, e clar că banii sunt limitați și dacă vrem să luăm bani, uh, trebuie să-i luăm de la Serviciul de Acțiune Externă. Trebuie să mobilizăm finanțare de la rubrica 1, dar acest lucru ar dăuna celorlalte componente ale programului. Acum dumneavoastră ați vorbit uh, despre perioada de 12 luni, 15 luni pentru piață. Cred că 12 luni poate ar fi uh, prea puțin ca să lămurim toate problemele tehnice până la lansare. Iar în ce privește sportul, voi repeta încă o dată că orice acțiune finanțată prin noul program trebuie să aibă și un uh, Uh, element um, transnațional, pentru că dacă nu, s-ar rezolva din uh, finanțare națională. Și în ce privește Institutul Jean Monnet, sigur că problema e dificilă și a propus, uh, noi am propus să existe doar două Nu am vrea să vedem o proliferare de asemenea institute, deși cu toate ar fi eligibile pentru finanțare, dar finanțare de la competitivitate. Cred că am reușit să acopăr majoritatea întrebărilor. Dacă mai sunt probleme nelămurite, nu ezitați să îmi spuneți. Mulțumesc. Am notat că ați spus, domnule Corel, că trebuie să ne gândim că incorporăm Erasmus Mundus în Erasmus. E corect, însă ați uitat să spuneți că doctoranzii parțial merg la Marie Curie, sau nu? Se dă mai puțin aici să, să, să explicăm lucrurile. Puteți să ne explicați cum vedeți lucrurile? Thank you. For... Mulțumesc. Mai întâi, avem mult mai puțin programe pentru doctoranți decât pentru cei care se înscriu în, la un master. Avem 35 de aplicații pentru masters pe an, față de mult mai puține în Erasmus Mundus 2 pentru doctoranți. O parte din programele comune existente vor trebui să fie acoperite în viitor de noul program. Știți că perioada de finanțare este de numai 5 ani, de aceea trebuie să existe o continuitate. Ca atare, o parte din finanțarea afectată noului program va trebui să fie folosită pentru a respecta angajamentele din actualul program Erasmus Mundus. Prin urmare, o parte Uh, această parte care va fi transferată către programul Marie Curie va fi minimă, însă va fi foarte utilă pentru că astfel vom putea asigura continuitatea finanțării și poate că vom putea finanța și mai mulți doctoranți. Mulțumim, domnule Corel. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că v-am ascultat și uh, Domnul Corel a explicat foarte clar acele facilități uh, și garantări de creditare. Uh, multe dintre lucruri au fost preluate în propunere. Eu voi face o propunere de compromis și mă voi referi la ceea ce domnul Corel a spus pentru a prelua, practic, structura pe care a menționat-o în uh, amendamentele de compromis, astfel încât această structură să devină lege, pentru că uh, ce nu scrie în textul legii nu este practic util la nimic. Domnul Lochegard. Small political comments to this. Încă un comentariu uh, politic. Sunt sigur că am înțeles uh, comentariile domnului Corel și sunt convins că este corect, însă singura mea îngrijorare este că atunci când intrăm în negocieri cu Consiliul, uh, ar fi înțelept, atunci când introducem acest sistem de garantare a creditelor, să luăm în considerare că anumite state membre nu vor câștiga nimic din asta. Deci este un, un aspect pur și simplu politic. Dacă dorim sprijinul uh, și consensul un consensul în Consiliu. Da, eu personal aș sprijini un astfel de sistem Însă trebuie să ne fie foarte clar că este o, și o problemă politică și unele state membre care în mod foarte clar sprijină programul Erasmus au unele uh, îngrijorări, unele rețineri cu privire la acest lucru. Este doar un apel către dumneavoastră, doamnă președinte, să luați asta în considerare. Doamna președinte, înțeleg asta, însă am spus asta. Mă gândesc la acele țări care au foarte puțini studenți care pleacă uh, din țara lor. Uh, eu nu pot să oblig pe cineva să participe la ceva la care nu vrea să participe. Este problema lor, să spun așa. Eu am fost la Arhus și am discutat cu profesorii și cu dumneavoastră această problemă. Și e posibil ca danezii să spună, da, la ce ne trebuie așa un program? Uh, facem singure asta, dar cred că putem să arătăm suficientă solidaritate astfel încât uh, să nu considerăm că cei 3-4 care nu vor voi să beneficieze de acest program uh, deci să, nu, să nu fie considerați majoritatea. Uh, Consiliul acum vă rog. Vreau să vă mulțumesc, doamna președinte, și președinția cipriotă vrea să vă asigure de faptul că noi urmărim îndeaproape dezbaterile cu Parlamentul European în ce privește acest nou program. Așa cum v-am spus în mai multe rânduri, în ochii noștri este important să fim deschiși în cadrul acestor negocieri, pentru că trebuie să ajungem la un rezultat optim, atât pentru tinerii din Europa, cât și Consiliul de Educație a luat notă de proiectul nostru de raport și așteaptă votul din 26 și 27 noiembrie. Acestea, din păcate, sunt în același timp cu Consiliul pentru Tineret și Sport. Consiliul uh, și-a stabilit poziția generală cu privire la propunerea Comisiei, credem că putem spune clar că în multe puncte există un uh, acord, cum ar fi la tineret, la menținerea, sprijinirea celor șase instituții de, uh, în programul Jean Monnet, la autoritățile naționale și agențiile și la încă câteva puncte. Există însă câteva domenii în care nu suntem pe aceeași poziție, cum ar fi obiectivele specifice, multiple, adăugate în text, care, fac, care ar putea să facă din acest text un text mai greu de cuprins. După cum știți, doamnă președinte, um, poziția Consiliului nu se referă la acele lucruri care țin de buget. Unul dintre acestea este noul instrument uh, de finanțare a garanțiilor pentru credite pentru masteranzi. Președinția a pus deja de două ori acest um, punct pe ordine de zi a Consiliului uh, pentru educație și vom continua să discutăm. Noi sperăm împreună cu Comisia să creăm claritate um, referitoare la acest instrument. Deocamdată nu putem nici să îl respingem, nici să îl sprijinim, pentru că nu știm exact despre ce este vorba. Cum ar urma să funcționeze, și care ar fi impactul uh, acestui program. De asemenea, vrea să încercăm să prevedem uh, funcțiile noilor facilități într-o anexă. Asta în cazul în care această facilitate de, de garantare va fi acceptată. Vă mulțumim și ne bucurăm de buna cooperare. Mulțumim Consiliului. Ați văzut că am uh, urmat și am urmărit munca dumneavoastră pregătitoare. Noi, împreună cu Comisia uh, și, împreună cu, și după ce vom găsi acel compromis, uh, vă vom da ocazia să spuneți da Cred că totul este inclus, de fapt este inclus tot ceea ce mai ridica un semnal întrebării. Am să vă rog însă să nu credeți că încercăm să uh, ascundem lucruri. Din potrivă, vrem o imagine de ansamblu foarte bună. Am făcut unele lucruri, am încercat să clarificăm unele lucruri, însă hârtia are încredere uh, și nimeni, uh, hârtia are răbdare uh, și nu este nimeni împiedicat să citească cu atenție și să vadă ce este promovat prin acest program. Dacă prevedem numai uh, cooperare generală, este prea puțin am urmat uh, dorința colegului Lockegard, voi urma dorința dumnealui pentru a uh, reformula această prevedere și cred că vom fi de acord. Însă cred că uh, trebuie să spunem cetățenilor care vor lucra în șase ani cu acest program despre ce este vorba oricum, uh, compromisul meu va fi mai scurt. Uh, oricum, uh, mă bucur foarte mult să văd că ne apropiem, că avem o poziție din ce în ce mai închegată. Sunt foarte mulțumită, mai ales că mă gândesc cum au fost lucrurile la început. Sper că până la trilog vom fi reușit să mai rezolvăm multe Um, dintre probleme, pentru că cu toții avem un interes ca următoarea generație să fie uh, bine educată, pentru că fără tineri ce ne facem? Iar Consiliul, uh, dacă va fi obligat să ne dea mai puțin bani, uh, trebuie să nu uite că puținul pe care îl avem noi poate fi luat de altundeva. Nu este mult. Dacă vă uitați la marile programe, nu am să le numesc ca să nu intru în dificultăți, însă dacă luați câte puțin din toate celelalte uh, și ni le dați nouă, Uh, vă asigur că uh, vom avea fonduri suficiente și avem nevoie de aceste fonduri pentru a atinge obiectivele noastre uh, pentru 2020. Atunci când miniștrii de finanțe spun că există mai puțini bani, atunci toți cei care luptă pentru conținuturi trebuie să se gândească că atunci când trebuie să faci economii, nu trebuie neapărat să începi la noi. Nu pentru că am fi noi mai, noi mai moți, ci pentru că este esențial să facem tot ce putem pentru educație. Am avea mult mai puțin șomaj, de exemplu în Spania, da, în Spania dacă, de exemplu, în Spania s-ar fi făcut mai mult uh, cu privire la învățarea limbilor străine. Dacă mai mulți spanioli ar vorbi uh, germană ar putea să primească locuri de muncă sau locuri de formare în Germania, pentru că sunt locuri neocupate în Germania, de exemplu. Oricum, va trebui să vedem cum uh, distribuim procentajele astfel încât uh, să, uh, fie, să se reflecte în preocupările tuturor. Cu aceasta încheie această dezbatere. Mulțumesc foarte mult Comisiei și Consiliului și colegilor pentru buna cooperare. Mâine, mâine dimineață veți primi um, amendamentele de compromis pentru toate punctele la care m-am referit și eu cred că vom putea merge cu voie bună la vot în um, noiembrie. Mulțumesc și cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Asu, ah, so, yeah. Yeah. Punctele 7 și 8 urmează puncte care au același raportor și au foarte multe în comun. Este vorba despre responsabilitatea socială a întreprinderilor, promovarea intereselor societății și calea către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii. Al doilea raport are un nume similar uh, pe care îl puteți citi în text. În octombrie 2011, Comisia a publicat o comunicare, noua strategie a Uniunii Europene 2011-2014 pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor. Domnul Lochegard este raportorul nostru, a elaborat un aviz pentru acest dosar. Ehm, jurii și Ample au uh, redactat rapoarte non-legislative cu privire la acest subiect. Au făcut asta sub uh, regula 50, faimoasa regulă 50, mm, conform care cele două comisii sunt asociate și, drept urmare, avem un aviz care se va trimite acestor două comisii după uh, 18 decembrie, oricum are cuvântul raportorul. Din fericire, nu trebuie să redactați două proiecte de aviz, ci doar unul. Am să fiu succint, deoarece aveți cu toții în fața dumneavoastră documentul. M-am concentrat pe trei elemente în acest proiect de aviz. Vizibilitatea, apoi aspectele educaționale, bineînțeles, pentru că noi suntem comisia responsabilă în acest sens și apoi felul în care putem să oferim studenților mai multe posibilități de a se forma în întreprindere în cadrul stagiilor. Este deosebit de important ca companiile și uh, cetățenii să fie pe deplin conștienți de rolul pe care îl joacă CSR, respectiv responsabilitatea socială a întreprinderilor. E important ca această responsabilitate socială să facă o, o obiectul unor programe educaționale, astfel încât și studenții și uh, companiile să știe exact ce legături se pot crea. De asemenea, mi se pare foarte important ca în timpul studiilor um, studenții, elevii să aibă o primă experiență în uh, mediul de lucru. Acesta este conținutul uh, avizului meu. Aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră și dacă există probleme, sunt uh, la dispoziția dumneavoastră, dar nu cred că va fi cazul, pentru că este deloc o chestiune controversată. Costa. Mulțumim, Silvia Costa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, sunt cât se poate de acord cu cele spuse de domnul Lockegard, Aș vrea doar să subliniez anumite aspecte care poate ar putea fi introduse și care vor face obiectul amendamentelor noastre. În plus față de legătura dintre întreprindere și universitate, există modele, exemple în Europa, între deci, exemple bune de felul în care uh, se pot crea legături și între școlile profesionale uh, și uh, universitate și nu numai între universitate și întreprinderi. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Mi se pare interesant faptul că ați subliniat nevoia ca întreprinderile să Um, valorizeze mai mult uh, munca voluntară și că este nevoie de prestarea de muncă voluntară. Și cred că ar trebui să încurajăm statele membre să recunoască acest drept, așa cum s-a spus și în raportul despre voluntariat. Deci ar trebui ca acești ani uh, de muncă voluntară să poată să fie recunoscuți ulterior ca fiind, de exemplu, o experiență de muncă și să se recunoască și uh, competențele care au fost achiziționate, fie într-un cadru formal sau într-un cadru informal. Căci știți că um, au existat cazuri în care uh, s-a recunoscut acest tip de experiență într-un cadru informal. De asemenea, ar trebui să putem să promovăm în cadrul unor rețele, mă gândesc la camerele de comerț, deci să existe posibilitatea de schimb de experiență în domeniul răspunderii sociale a întreprinderilor, ca să vedem care sunt cele mai bune practici și să vedem cum își vede uh, compania propriul rol pe care îl poate juca în societate, nu numai acela de a obține profit, ci și de a juca un rol cât se poate de uh, activ în cadrul uh, societății și nu numai în relația pe care o stabilește cu clienții săi. Mulțumesc. Ceea ce a menționat acum Silvia Costa este deja prevăzut, din câte am înțeles eu. Subiectul școlilor este abordat la punctul 4. Tocmai a fost uh, în vizită la mine o elevă. De obicei nu vin elevi la mine, ci mai degrabă studenți. Însă acum uh, am avut o elevă de 16 ani care a făcut o practică la mine uh, Uh, și a fost minunat să văd cât de mult a putut să, învent, să învețe din asta și am, uh, am mai întrebat uh, liceele la noi fac astfel de cooperări, colaborează cu întreprinderi sau cu instituții. Uh, a început acest lucru, însă poate fi uh, sprijinit. De asemenea, angajamentul uh, cetățenilor este prevăzut la articolul 6 uh, posibilitatea de creștere, de angajament social și așa mai departe este prevăzut la punctul 6. Poate putem să spunem lucrurile mai clar, dar pentru asta va trebui să, faceți, să elaborați un amendament totul este inclus și corespunde cu ceea ce am prevăzut la începutul acestui mandat. Cooperarea între universități și întreprinderi este cât se poate de necesar. Nici nu putem spune destul de des uh, cât este ea de necesară. Nu pot decât să fiu de acord. Poate doamna Costa poate să, um, fac, să găsească o formulare mai uh, bună. Avem termenul pentru amendamente până în 15 noiembrie. Morton, mai ai ceva de spus cu privire la subiect sau ești de acord cu mine? I think you all said it. Atât aveam de spus, doamna președinte. Bun, spune doamna președinte. Uh, încheiem cu punctul 7 și 8. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, implementarea strategiei Uniunii Europene pentru tineret 2010-2012. Îi dau cuvântul domnului Papa Nicolau. Thank you, Madam Chairwoman. Eh. Mulțumesc, doamna președinte. Țin să mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă. Voi fi uh, concis, să mă voi referi la câteva chestiuni pe care le consider importante. Mai întâi, observație ca un fel de introducere. Strategia europeană pentru tineret e considerată ca fiind o singură strategie unică și nu ca una fiind alcătuită din mai multe inițiative. Comisia noastră este uh, comisia cu competență în acest sens și, uh, din păcate, realitatea nu corespunde. Acum doi ani știm că am discutat pentru a găsi o abordare transsectorială pentru tot ce ține de tineret. Am zis că nu mă voi referi la detalii și că voi face doar câteva observații uh, generale. Ei bine, mă bucur să văd că Comisia a urmat această abordare în uh, anunțul său și voi fi foarte sincer. Acum câțiva ani eram foarte entuziaști și uh, abia așteptam să punem la punct o strategie europeană pentru tineret prin care să-i ajutăm pe tineri. Considerăm că strategia le este benefică, oferă valoare adăugată tinerilor și societății europene în general. Sigur, am uh, încercat să găsim o modalitate prin care să fim mai uh, productivi, mai utili, în conformitate cu tratatul. Însă situația s-a modificat uh, foarte mult și în rău. Criza economică i-a afectat pe tineri în mod fără precedent. Aceștia nu au locuri de muncă, avem uh, rate de șomaj de 20, 30 uh, și chiar mai mare uh, în Grecia. Cam 17% din tinerii europeni nu au niciun fel de formă de educație și nu au nici un loc de muncă. Deci unul dintre patru tineri nu se ocupă cu nimic nu suntem pregătiți să rezolvăm acest tip de problemă și uh, din 2010 până astăzi statele membre nu au acordat uh, un buget uh, specific pentru aceste probleme. În strategia UE 2020 țintele sunt prea modeste. Deci e clar că nu putem să implementăm cadrul strategic pe care l-am gândit în aceste condiții. Ce încerc eu să spun este că aș vrea să văd mai multe inițiative concrete, mai multe reacții la tinerii care sunt afectați de criză și dacă rămânem doar la cele asumate în comunicare, și păstrăm acest ritm, le vom arăta tuturor cetățenilor noștri că noi nu ținem cont de realitatea din jurul nostru. În al doilea rând, tot în această perioadă, 2010-2012, s-a analizat modul în care comunică tinerii unii cu ceilalți, mediile sociale, noile tehnologii. sunt modul în care ei comunică. Acestea reprezintă un factor esențial care le influențează formarea. Foarte mulți folosesc mediile sociale și, din păcate, în raportul nostru nu apare nici măcar un aliniat care să facă referire la acestea. Acum câțiva ani, în comisia noastră, când pregăteam raportul pentru strategia pentru tineret, am cerut cu vehemență indicatori și modalități prin care să monitorizăm uh, ce se întâmplă cu tineretul, să avem o metodă de coordonare deschisă prin care Parlamentul, Comisia și Consiliul să coopereze. La alineatul 4.2 uh, avem o trimitere în acest sens și, um, din păcate, nu este suficient să punem doar câteva cuvinte pe hârtie. Noi cerem aceste lucruri pentru că știm cu toții care sunt problemele cu care se confruntă tinerii, știm că uh, ar fi foarte bine să avem o abordare integrată pentru a răspunde nevoilor lor și într-o societate democratică, contribuția Parlamentului eh, poate fi foarte utilă. Insist pe aceste lucruri pentru că, din câte am înțeles eu din comunicarea Comisiei, mi se pare că trebuie să facem mult mai multe decât am făcut până acum. Sigur că nu vreau neapărat să critic abordarea Comisiei Europene, ci vreau să critic eh, situația în care am ajuns. Așa cum ziceam și la început, vreau să fiu sincer și vreau să spun că nu ne putem uh, scuza cu um, argumentul crizei. Din cauza crizei nu putem să răspundem nevoilor tinerilor. Revin la textul comisiei. Un lucru pe care încă nu-l înțeleg, deși uh, am tot încercat, este următorul cum uh, vor fi evaluate rezultatele în conformitate cu acea abordare intersectorială la care tot facem referire. În această comunicare nu se face niciun fel de referire la inițiativa pentru oportunitățile pentru tineret pe care Barroso a prezentat-o pe 20 decembrie anul trecut în cadrul programului pentru tineret. Dacă nu greșesc, acolo se prevăd măsuri specifice pentru tineret. Un miliard de euro din uh, cadrul financiar a rămas neutilizat în statele membre. De ce? Comisia spune că, de fapt, aceasta e o poveste de succes care are nevoie de mai mult sprijin. Nu știu dacă așa este. Comunicarea Comisiei face referire la aceasta, însă eu cred că ar trebui să vedem mult mai multe măsuri concrete. În plus, nu se vorbește deloc despre grupul um, operativ special um, înființat pentru tineret, cel task force. De ce? Pentru că nu suntem în stare să punem în aplicare o strategie coerentă în acest domeniu? Nu știu. Aș vrea un răspuns clar din partea Comisiei. Abordarea dumneavoastră este diferită față de cea pe care Uniunea Europeană a gândit-o în mandatul doamnei Vasiliu? Și uh, în 2009, în 2010, sigur că situația s-a înrăutățit și efectele se văd acum. Am spus acest lucru în introducere, dar trebuie să fim și mai motivați și mai hotărâți dacă vrem să obținem rezultate. Și îmi pare rău să spun acest lucru, dar eu nu cred că lucrurile pe care le-am discutat noi în 2010 au fost aplicate așa cum am dorit. Abordarea comisiei pare să fie pozitivă, însă eu cred că acum suntem într-o situație și mai proastă decât în 2010. Chiar și inițiativele emblematice, care se spune că au avut atât de mult succes, nu prea au reușit. Am discutat în plen acum două săptămâni despre programul Erasmus și mi-amintesc că, că sub conducerea președintei noastre am cerut un program IES, un program mai consolidat, prin care să stimulăm învățarea pe tot parcursul vieții. Dar, din păcate, nu s-a implementat nimic ce am hotărât noi în 2010. Practic, nu avem o poveste de succes. Nu spun că cei de la comisie nu au făcut eforturi, ci pur și simplu și statele membre au o parte foarte mare de responsabilitate. Și uh, în introducere spuneam că este nevoie de un efort suplimentar. Trebuie să facem mai multe lucruri. Pe lângă inițiativa Comisiei, trebuie să salutăm și inițiativa pe care o are Comisia pentru Muncă. Într-adevăr, situația tinerilor este o problemă foarte mare pe care Europa trebuie să o rezolve, însă trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să găsim o abordare cuprinzătoare, holistică, pentru toate problemele cu care se confruntă tinerii astăzi. Angajare, ocupare, formare, sănătate și așa mai departe. Suntem de acord că e nevoie de sprijin pentru ei din partea noastră, dar avem nevoie și de alte politici decât cele pe care le-am avut până acum, politici mai coordonate. De pildă, politici pentru prevenirea și detectarea abandonului școlar. Cei care au părăsit școala trebuie să poată fi ajutați. De asemenea, sprijin pentru stagii, pentru a putea combina studiile cu uh, munca și uh, alte facilități. Aș putea să spun multe alte lucruri, dar mă voi opri aici pentru că știu că cu toții sunteți obosiți și este târziu și cu siguranță vom avea și alte ocazii să discutăm aceste lucruri în întâlnirile noastre viitoare. Însă, mă voi repeta din nou, sunt sincer și spun că nu ne putem uh, mulțumi cu uh, ceea ce se întâmplă astăzi uh, în privința tinerilor din Uniunea Europeană. La doi ani după lansarea strategiei, doi ani și jumătate, nu am obținut progrese, n-am obținut evoluții pozitive, ci din contra, negative. Acest lucru trebuie admis și trebuie să dăm dovadă de oarecare hotărâre, de determinare. Acest raport ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru toată lumea. Eu vreau să încerc să motivăm toate statele membre și fiecare actor, fiecare parte interesată să fie mai activ și să participe la un plan consolidat. Pentru că ne confruntăm cu un pericol real aici. Practic, viitorul Europei este periclitat. Eu vreau să mulțumesc Comisiei pentru raport și pentru oportunitatea pe care ne-au creat-o de a purta această discuție din nou în comisia noastră și consider că acum mesajul pe care îl putem noi transmite printr-un raport din proprie inițiativă ar trebui să fie unul cu impact. Am avut anul european al tineretului, dar cred că ar trebui să avem și o altă abordare intersectorială, să folosim cumva acel un miliard care este disponibil pentru finanțare. Liderii europeni uh, au uh, vorbit despre importanța tineretului și cred că comisia noastră are un rol crucial de jucat. Foarte... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Yeah. George, Mulțumesc. Georgios, ce să spun? Uh, nu ne dai vești foarte bune. Cred că ai descris o realitate. Uneori trebuie să se întâmple asta. Nu ar trebui să avem numai lucruri frumoase de spus, ci trebuie să spunem lucrurilor uh, pe nume. Și știm cine este vinovat. Consiliul nu mai este prezent, dar este vinovat. Doamna Nevenalova. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu mai succintă și mai optimistă. În primul rând, îi mulțumesc domnului Papa Nicolau, mă bucur să pot lucra împreună cu el, pentru că este un expert um, pe acest uh, subiect și uh, încearcă întotdeauna să obțină cele mai bune rezultate. Există unele aspecte pozitive în acest uh, raport al Comisiei. Uh, recunoașterea alocărilor informale, apoi recunoașterea organizațiilor de tineret, foarte importante și este foarte important să le recunoaștem ca un partener în uh, discuții, și de asemenea calitatea um, uh, stagiilor și practicilor. Știm că foarte multe organizații de tineret uh, luptă pentru asta. Bineînțeles că dorim o viață mai bună pentru tineri. Uh, salutăm dialogul structurat, este bine să ducem o discuție, dar este important să avem să se întâmple lucruri și după discuție. Uh, ce important sunt, uh, realită- uh, sunt activitățile reale ce au loc după dialog. Acestea lipsesc, nu avem suficiente activități uh, și decizii uh, reale uh, după discuții. De asemenea, dorim ca tineretul să fie prevăzut în toate politicile, însă toate lucrurile vin expost, vin după aceea. Dorim să introducem așadar tinerii în toate programele, însă când un uh, proiect este, un program este discutat de un an de zile, uh, e complicat să mai introduci ceva uh, după atâta timp. Poate ar fi trebuit să ne gândim la asta de la început. Propunerea Comisiei cu privire la următorii trei ani ideea care susține incluziunea socială și ajutorul pentru tineri îmi place, mai ales în timp de criză, trebuie să implicăm pe tineri, astfel, așadar, incluziunea socială este esențială pentru viitor. De asemenea, din punctul meu uh, de vedere, aspectele ce țin de sănătate, uh, sănătatea reproducerii, uh, este foarte importantă. Trebuie să nu uităm că acești uh, că, că este vorba de tineri. Aștept uh, cu nerăbdare cooperarea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Boris. Koledze podziękować. Este, on faktycznie ekspertem w dziedzinie prac. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Este într-adevăr un expert în acest domeniu. Însă această, mm, acest pesimism pe care l-am văzut în dumneavoastră mm, mă face să-mi dau seama că există mari probleme. Iar mm, șomajul atât de ridicat în, jurul tine, în rândul tinerilor ne arată că trebuie să sprijinim guvernele uh, pentru ca măsurile luate să facă în așa fel încât uh, tinerii să găsească locuri de muncă, pentru că unii dintre ei chiar au o, o formare foarte bună. Cred că ar trebui să uh, intervenim și în cadrul financiar multianual referitor la asta. Poate ar trebui să discutăm în Parlament cum vedem viitorul și cum putem să coordonăm toate măsurile, astfel încât politica pentru tineret să aibă un impact mai puternic. În strategia Europa 2020, uh, sau odată cu aceasta, Comisia Barroso a făcut foarte multe anunțuri referitoare la tineri, mobilitate și așa mai departe. Uh, formare orientată după piață, Erasmus și așa mai departe. Iar ceea ce spunea colegul poate să fie un punct de pornire pentru asta. În acest sector atât de important, cum este tineretul. Într-un context de criză, ar trebui să luăm în considerare aceste aspecte. Doamna președinte, comisia dorește să intervină, domnule Hansen. Aveți cuvântul. Um, I'm actually, uh... Vă mulțumesc. De fapt, sunt Sergei Cogna, sunt șef de unitate la dreapta mea, Jorgen Hansen, care este senior policy officer în ce privește dialoga și de asemenea un expert național din Norvegia, care este principalul autor al uh, ultimului studiu la nivel european pe această temă. Vreau să mulțumesc uh, Parlamentului și mai ales acestei comisii pentru entuziasmul de care dă dovadă atunci când se ocupă de acest subiect. Îmi aduc aminte de faptul că domnul Papa Nicolau încă de la bun început a fost foarte interesat de această strategie și apreciem faptul că acum uh, vă ocupați în continuare de acest uh, subiect și chiar doriți să-l aprofundați. Există un, un evantai larg de acțiuni de la o uh, ocupare, muncă voluntară, tinerii și lumea și așa mai departe. Proiectul de raport pe care cred că l-ați văzut cu toții se bazează pe rapoarte primite de la toate statele membre. Este un efort colectiv, nu uh, îi aparține numai Comisiei. Există și un rezumat uh, de 12 pagini care a fost conceput pentru Parlamentul European și este însoțit de două documente de lucru care se bazează pe o abordare uh, sprijinită de argumente concrete în ce privește tinerii, de asemenea date statistice în ce privește tendințele, ultimele tendințe în ce privește pe tineri și relația lor cu societatea. Și știm care a fost impactul uh, situației macroeconomice asupra tineretului și știm că principala consecință și cea mai tragică este rata șomajului în rândul tinerilor din Europa. Ne-am gândit la foarte multe soluții, inclusiv um, pregătirea într-un cadru informal, um, faptul că trebuie să investim în uh, competențele tinerilor, de asemenea, trebuie să dăm tinerilor ocazia de a se um, integra, de a putea să răspundă la ofertele de muncă și să fie acceptați. Știți că a existat uh, încă din 2010 și până în 2011 acest forum al tinerilor organizat de către Comisia Europeană Participarea tinerilor este o adevărată prioritate, mai ales în cadrul dialogului um, structurat din prima fază a acestei strategii. Credem că trebuie să se facă mai multe și în ce privește uh, um, lumea virtuală în care tinerii trăiesc uh, um, zi de zi și care contează atât de mult pentru ei. Trebuie să încurajăm și participarea tinerilor la viața democratică și există acest capitol despre noile tehnologii, mediile sociale și în curând vom lansa un nou portal. De fapt, el există deja, dar noi l-am reactualizat, l-am reîmbogățit, l-am făcut mai user-friendly și astfel sperăm ca tinerii să poată să um, aibă o idee mai clară despre cum uh, pot să își uh, um, construiască viitorul și despre cum pot să folosească uh, noile tehnologii și rețelele sociale, virtuale. Vă mulțumesc încă o dată. Îmi dau seama că sunt multe puncte uh, care trebuie abordate pentru că politica destinată tinerilor, cum spuneam, este foarte uh, un domeniu foarte complex, foarte larg. S-a vorbit și despre Nordul Africii, despre ce rol important au jucat tinerii în revoluțiile de acolo și pot să vă reamintesc de faptul că am avut chiar o experiență în Tunisia, o întâlnire cu tineri la Tunis ca să ne dăm seama cum putem să dezvoltăm mai bine uh, legăturile dintre tineretul din nordul Africii și mai ales din această țară și cel european. A fost un eveniment la nivel înalt pentru că inclusiv președintele Tunisiei a fost prezent. Deci vrem să vă arătăm că depunem eforturi și pe plan internațional și îndeoseb în regiunea respectivă. Dorește vreunul dintre colegii dumneavoastră să intervină? Deci mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Atunci, domnule Papa Nicolau, aveți ultimul cuvânt. Eh, Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc colegilor pentru comentarii. Aștept și eu cu nerăbdare să mă întâlnesc și să colaborez cu raportorii din umbră. Sper să fie niște întâlniri uh, rodnice pentru noi toți. Vreau să mai repet niște lucruri ca să nu existe neînțelegeri. Colegii de la Comisie au vorbit despre raportul inițial în ce privește strategia europeană și spuneau că se bucură de faptul că vom colabora din nou. Este un sentiment pe care îl împărtășesc. Este adevărat că Comisia a făcut deja multe eforturi și în raportul nostru inițial am salutat aceste eforturi, precum și crearea eh, noilor instrumente în domeniul politicii destinate tinerilor. Totuși, motivul pentru care astăzi sunt mai puțin entuziast și oarecum pesimist este datorat faptului că suntem în mijlocul unei crize uriașe și nu cred că am fost suficient de eficienți. Nu cred că strategia pentru tineret mai este o prioritate pentru statele membre și există puține șanse ca ea să devină o prioritate. Nu cred că putem să ne atingem obiectivele din strategia 2020. Nu sunt deloc convins de faptul că până și Comisia va avea o abordare uh, transectorială în soluțiile pe care le propune. Am dat câteva exemple. Este realitatea și trebuie să o acceptăm. În timpul discuțiilor noastre din următoarele săptămâni și cu ajutorul Comisiei, cred că vom putea să preluăm anumite soluții în raportul nostru, nu din dorința de a le critica, ci pentru că, din potrivă, dorim să dăm dovadă de o atitudine constructivă. Vrem să ne comportăm într-un mod pragmatic, vrem să schimbăm ceva în acest domeniu, pentru că amenințarea pentru viitorul tineretului în Europa este cât se poate de reală. So. Mulțumim, Georgios. Trecem cu aceasta la finalul acestui al nouălea punct de pe ordinea de zi. Trecem la Punctul 10. Aprobarea deciziilor coordonatorilor. Sunt probleme? Se pare că nu. Chestiuni diverse? Nu. 12. Reuniunile următoare, 26-27 noiembrie. Doamna președinte, mulțumesc cu amabilitate și interpreților și urează tuturor o seară plăcută.